utilizării sistemului financiar în scopuri de spălare a banului și uh, de finanțarea terorismului și de amendare a documentului din 2009 um, își propune să îmbunătățească legislația recentă a Uniunii Europene privind uh, impozitele, uh, sistemul fiscal în general, astfel încât să nu mai permită finanțarea terorismului. Și există Uh, mai multe modalități de acțiune. Există tranzacții suspicioase uh, care uh, creează suspiciuni în relațiile cu state terțe. Și există din acest punct de vedere niște reguli care trebuie să fie implementate pentru a nu permite accesul unor clienți dubioși la bani. De asemenea, trebuie să existe o mai mare claritate a tranzacțiilor financiare. În al treilea rând, măsurile actuale pentru a diminua uh, spălarea banilor uh, uh, în asociere cu uh, plăți uh, anonime uh, pot crea probleme pentru că nu există prevederi suficient de ferme de combatere unitățile de, care țin de serviciile secrete specializate în uh, tranzacții financiare trebuie să aibă acces la uh, conturile bancare. În acest uh, context trebuie să existe un echilibru clar între um, activitățile de control, de verificare pentru a combate um, problemele și nevoia de a respecta um, și confidențialitatea ă, datelor. Dar ă, este clar că vigilența băncilor, ă, dar și juriștilor și tuturor profesioniștilor implicați trebuie să crească. În acest context, conform și propunerii Comisiei, trebuie să existe niște unități de inteligență financiare care să aibă acces la tranzacțiile financiare. Pentru că utilizarea unor uh, carduri bancare anonime um, uh, ar trebui uh, să um, aibă o limită maximă de cel mult 150 de euro. Dar aceste restricții nu trebuie să fie atât de severe încât asemenea carduri să nu mai poată fi utilizate eh, dacă eh, tranzacțiile sunt sub limita eh, propusă. Trebuie să existe obligații suplimentare pentru a declara și a furniza acces legătură cu niște structuri financiare și respectarea unor standarde comune pentru tranzacțiile financiare cu statele terțe care presupun riscuri ridicate. În sensul propunerii comisiei vom avea unele propuneri de îmbunătățire care să uh, transforme lupta împotriva spălării banilor uh, în truna uh, mai fermă și orientată spre rezultate, pentru că nu trebuie să mai existe viduri legislative care să permită crime organizate să se servească de ele să uh, financeze uh, mafia și uh, organizațiile teroriste. În colaborare cu statele membre, va trebui să ne consolidăm eforturile pentru a combate aceste fenomene, iar termenul limită pentru înaintarea amendamentelor ar fi 12 decembrie. Uh, I in my notes have December the 8th already, so am fixat deja termenul pentru 8 decembrie. Haideți să ne asigurăm că avem cu toții aceeași dată, 8 decembrie. Mr. Radiev, wishes to speak up. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, като докладчик сянка от страна на НП, както в жюри, така и в Vreau să salut acest proiect de aviz redactat de domnul Crisogonos. Textul corespunde cu direcțiile generale ale raportului, ale proiectului de raport care vor fi discutate la reuniunea comună Libe și Econ care va avea loc joi. Vom înainta niște amendamente, nu pot să vă spun acum exact ce amendamente, ele nu au fost finalizate, dar mă aștept la o foarte bună colaborare. Bineînțeles că ne dorim să prevenim finanțarea terorismului și spălarea banilor. Datorăm aceste lucruri cetățenilor europeni. Domnul președinte, vă mulțumesc. Comisia, dacă dorește să ia cuvântul, nu pare să dorească să ia cuvântul. Așadar, sper că am epuizat și acest punct de pe ordinea de zi. Punctul 7 pe ordinea de zi a fost amânat la cererea domnului Le Breton, dacă am înțeles bine, dar dați-mi voie să vă informez că termenul pentru amendamente este 9 decembrie. Trecem așadar la punctul 8 analiza proiectului de aviz privind amendamentele la Directiva 2004-37 și încă o dată domnul Crisogonos. Thank you, Chairman. Cancer at work is the biggest individual threat when looking at the number of deaths in the developed world. Agenții cancerigeni și mutageni sunt cea mai mare amenințare în ceea ce privește siguranța la locul de muncă în foarte multe dintre statele membre, mai ales în Uniunea Europeană se estimează că anual 100.000 de oameni mor din cauza cancerului Se știe că cancerul este principala cauza deceselor ce au legătură cu locul de muncă. 3% dintre aceste decese. Peste 100 de milioane de um, lucrători la nivel european sunt expuși acestor agenți cancerigeni. Nu vorbim numai de o mare pierdere în ceea ce privește calitatea vieții, ci și de o creștere a costurilor privind îngrijirile din sistemele de sănătate. Cancerul legat de locul la muncă are un impact foarte mare la nivel european și reprezintă o povară din ce în ce mai mare ă, asupra bugetelor publice. Cancerul legat de factorii de la locul de muncă, duce și la o scădere a productivității și e nevoie de salarii mai mari pentru a compensa riscurile legate de sănătatea la locul de muncă. Această propunere de modificare a Directivei 37 din 2004 în ceea ce privește protejarea lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți cancerigeni și mutageni pare să garanteze un nivel înalt al protecției pentru lucrători. Se introduc standarde mult mai bune pentru siguranța la locul de muncă în ceea ce privește expunerea lucrătorilor la locul de muncă. Obiectivele sunt următoarele. A reducerea expunerii la locul de muncă la agenți chimici care pot cauza cancer. 2. Mai multă claritate și condiții echitabile de concurență pentru operatorii economici. 3. Creșterea eficienței directivei cadru pentru protejarea lucrătorilor, actualizând textul legislativ în, în lumina descoperirilor științifice. Aceste scopuri sunt în lumina dorinței pe care o avem și noi de a respecta sănătatea umană la locul de muncă și de a asigura siguranța lucrătorilor, așa cum se prevăd ele în articolele 2, respectiv 31 din Carta Drepturilor Omului. Directiva vizează mai multe substanțe chimice recunoscute pentru efectul lor cancerigen, de către organizații internaționale, de exemplu Agenția Internațională de Cercetare în domeniul cancerului, dar aceste substanțe nu sunt clasificate la nivel european. Directiva propune impunerea de limite la nivel european pentru 13 substanțe chimice în baza descoperirilor științifice. se estimează că vor fi salvate până în 2069 un milion de vieți omenești la nivel european, ceea ce înseamnă o economisire de 10 de miliarde de euro. Am înaintat mai multe amendamente care întăresc, sublinează nevoia de abordare precaută Trebuie revizuite frecvent limitele impuse asupra acestor agenți chimici în vederea progreselor făcute în știință. Principiul precauției este un principiu general în legislația europeană. El trebuie pus în aplicare pentru a asigura sănătatea și siguranța lucrătorilor la locul de muncă. Trebuie să acoperim și cazurile unde informațiile științifice nu sunt suficiente Acest principiu este cu atât mai important cu cât există multă nesiguranță în privința impactului amestecurilor de, de substanțe toxice. Așadar, trebuie să stabilim o paradigmă eficientă de prevenire a cancerului care să ia în calcul mai mulți factori, precum măsuri de gestionare a riscului și alți factori relevanți. E nevoie de mai mult efort pentru a-i proteja pe lucrători de riscurile legate de expunerea la agenți ca cancerigeni și mutageni. Toate substanțele care pot să crească riscul de cancer trebuie să intre în domeniul de acoperire a legislației europene pentru a garanta drepturile fundamentale ale cetățenilor europeni. Uniunea Europeană, dar și comunitatea internațională trebuie să facă eforturi pentru a atinge acest scop. Cooperarea internațională poate să contribuie la atingerea obiectivului zero cazuri de cancer legate de locul de muncă. Sindicatele la nivel internațional și alte instituții trebuie să coopereze cu Uniunea Europeană. Trebuie să dublăm acest program de o campanie de creștere a gradului de conștientizare Trebuie să avem în vedere și înlocuirea acestor substanțe toxice și acolo unde această înlocuire este fezabilă. Termenul pentru amendament ar trebui să fie 8 decembrie 2016. Doamna Redner a trebuit să plece, așa că m-a rugat să citesc ceea ce urma să spună. Sprijin uh, propunerea raportorului, cât și noua propunere a Comisiei. De multă vreme milităm pentru o protejare a sănătății, a angajaților la locul de muncă. Trebuie să creăm mecanisme de protecție pentru sănătatea la locul de muncă înainte ca angajații să se îmbolnăvească fizic. Cer înainte de toate o supraveghere a sănătății, mai ales pentru acele profesii care lucrează cu carcinogeni. Adesea, a mulți ani după intoxicare cu carcinogeni, apar primele simptome Identificarea timpurii este esențială pentru salvarea multor vieți și pentru un tratament adecvat. Trebuie să identificăm riscurile, o prevenție de amploare se poate realiza doar implicând autoritățile din statele membre. Principiul precauției este un principiu general al Uniunii Europene, al legislației Uniunii Europene nu se explică foarte clar care este rezultatul interacțiunii omului cu diferite substanțe toxice la uh, locul de muncă. Voi înainta amendamente în consecință. Mulțumesc. Vielen Dank auch Ihnen. Äh, Monsieur Breton. Mulțumesc foarte mult, domnule Breton. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să spun câteva cuvinte asupra acestui raport extrem de important. TVMG își dorește să lupte împotriva cazurilor de cancer ce au legătură cu uh, mediul de la locul de muncă. E foarte bine că sunt identificați acești agenți chimici cancerigeni și că se încearcă stabilirea unor valori limită pentru expunerea la aceste substanțe. Așadar, aprob textul raportului cu toate acestea, cred că e nevoie de câteva amendamente, pentru că e o manieră oarecum stângace de a prezenta lucrurile. Devem, se spune, de exemplu, că obiectivul este de a salva un milion de vieți până în 2069. E un obiectiv suficient care să justifice textul, dar se adaugă aici um, următoarea trimitere la uh, economiile făcute în bani. Eu cred că e o exprimare nefericită, pentru că obiectivul până la urmă este să salvăm vieți omenești, nu pentru că ne dorim să economisim bani. Deci cred că trebuie reformulat puțin textul aici pentru a nu fi acuzați de un fel de materialism absolut îngrozitor. Domnul președinte, cu siguranță aveți dreptate. Comisia dorește să ia cuvântul. Nu văd să fie cazul. Vă informez că termenul pentru amendamente este 8 decembrie. 8 decembrie la prânz. Uh, we have to skip item 10 since we do not Trebuie să trecem peste punctul 10, pentru că doamna Hannibal nu este aici, va veni mâine, dar continuăm discuția în comun pentru punctele 12 și 13 în ceea ce privește normele de aplicare pentru regulamentul 207 din 2009 în ceea ce privește marca europeană. Și, de asemenea, regulamentul delegat care completează regulamentul Consiliului cu același număr 207-2009 și de abrogare a regulamentelor Comisiei 2868 din 95, respectiv 216 din 96. Doamna raportor, doamna Wikström, ne-a spus că nu poate să vină pentru că conduce lucrările Comisiei PETI în acest moment, dar am să dau um, cuvântul Comisiei, domnul König. Mulțumesc, domnule președinte. Vă aduc aminte că actul de bază pentru revizuirea regulamentului privind marca europeană acorda mai multe mandate pentru măsurile de punere în aplicare. Comisia s-a hotărât să le pună pe toate la un loc într-un act de delegare și respectiv un act de punere în aplicare. Proiectele celor două acte au fost deja discutate la primele două reuniuni din septembrie respectiv octombrie în comisiile respective și într-un subgrup de lucru, care se, un grup de experți care se ocupă de marca europeană. Discuțiile sunt foarte constructive, am primit feedback de la experți și de la statele membre, feedback pozitiv în general, pare că suntem pe calea cea bună. Am primit feedback și de la asociații la nivel european prin portalul electronic și, în general, se pare că feedback-ul este pozitiv. Sperăm ca până la finalul anului, pentru că mai avem reuniuni programate și în decembrie, să putem să ajungem la o formă cât mai aproape de final a textului, o formă coerentă. Aș menționa de asemenea că că trebuie să luăm în calcul și dispozițiile din actul de bază, care înseamnă o renumerotare a regulamentului privind norma europeană, ce a fost adoptat pe 31 octombrie și va trece foarte rapid și pe la celelalte instituții. Așadar, în concluzie, vedem că s-au făcut progrese importante pentru înlocuirea regulamentelor actuale pentru norma europeană ce voi intra în vigoare din, de la 1 octombrie 2017. Vă mulțumesc, domnul președinte, vă mulțumesc. Nu văd să solicite cineva cuvântul, așadar, deoarece timpul ne pesează. Vă propun să trecem peste punctul 11, de care eram eu responsabil, Trebuie să vă informez în privința interpretării și punerii în aplicare ale acordului instituțional pentru o mai bună legiferare, dar vă propun să reluăm mâine și dat fiindcă domnul Buda este aici, trecem direct la uh, punctul 25, analiza dispozițiilor din acte cu putere de lege sau din acte administrative în privința furnizării de servicii audiovizuale. Domnule Buna, vă rog să fiți foarte succint. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Am să încerc să fiu foarte succint în prezentarea mea. În primul rând, aș dori să le mulțumesc tuturor pentru amendamentele depuse. Au fost 193 de amendamente care s-au um, depus, atât din partea colegilor de la Comisia de Afaceri Juridice, cât și din um, cadrul altor comisii. Sper că um, în realizarea compromisurilor să se reflecte munca noastră a tuturor și în final să avem uh, un peisaj media audiovizual în așa fel încât să se reflecte practic schimbările pe piața uh, în consum și domeniul tehnologiei. Uh, m-aș referi doar la amendamentele care sunt de competența comisiei noastre, pentru că au fost amendamente care nu vizau neapărat competența comisiei noastre, deși ele erau bune, dar, repet, nu face obiectul competenței comisiei noastre. Și um, aș aprecia faptul că toate, aproape în toate amendamentele s-a subliniat uh, necesitatea unei abordări echilibrate care să asigure racordarea la noile progrese tehnologice în domeniu și stabilirea unui raport egal de forțe între vechii și noi actori de pe piață. În mod concret, uh, am observat că majoritatea colegilor ne dorim un cadru juridic actualizat în domeniul serviciilor mass media și audiovizual, care să asigure echilibru între competitivitate, și protecția consumatorilor, pe de-o parte, și să faciliteze accesul serviciilor de conținut online și, în același timp, să garanteze și un nivel de protecție adecvat și uniform din perspectiva protecției uh, proprietății intelectuale, extrem de importantă de asemenea. În acest sens, așa cum rezultă din propunerea făcută, atât de către mine cât și de către colegi, am apreciat că producerea și promovarea operelor europene reprezintă un obiectiv important uh, al nostru, pentru că diversitatea culturală în Europa poate să fie păstrată doar prin uh, asigurarea unui nivel ridicat de protecție a drepturilor de autor și în același timp să se garanteze autorilor și titularilor de drepturi o remunerație echitabilă și nu în ultimul rând foarte important să se încurajeze investițiile în sectoarele culturale creative. De asemenea, este de salutat faptul că o mare parte din amendamente urmăresc uh, creșterea nivelului de protecție a minorilor, o chestiune foarte importantă care ne preocupă pe toți, și prin uh, sublinierea necesității introducerii unor norme comune și valabile pentru toți furnizorii de servicii mass media audiovizuale, fără a deosebi în ceea ce privește conținutul care poate să afecteze dezvoltarea fizică, mentală sau morală a minorilor. În uh, aceste condiții, statele membre trebuie să se asigure de faptul că furnizorii de servicii mass media oferă informații suficiente telespectatorilor cu privire la conținutul dăunător pentru minori. Mai mult, amendamentele pun de asemenea accent pe combaterea formelor de incitare la violență și la ură, fenomen care poate să fie combătut prin mijloace corespunzătoare, în sensul că statele membre, și subliniez aici statele membre, se asigură de faptul că serviciile mass media audiovizuale ale furnizorilor aflați în jurisdicția lor nu conțin în niciun fel incitare la ură. Și aici, de asemenea, aș sublinia faptul că vorbim um, sau acest concept de incitare la ură poate să se refere fie la terorism, fie la rasism, fie la violență care poate să îmbrace foarte multe forme uh, și inclusiv ceea ce înseamnă hărțuirea în mediul um, online. Uh, cu toate acestea, uh, un lucru foarte important pe care trebuie să-l reținem în ceea ce privește măsurile propuse pentru protecția minorilor, precum și ceea ce înseamnă măsurile care sunt propuse împotriva conținutului dăunător uh, și a discursurilor de incitare la ură, este important că în amendamentele depuse s-a subliniat foarte clar că libertatea de exprimare, și subliniez și acest lucru, libertatea de exprimare este un drept fundamental uh, care nu, trebuie să fie utilizat ca pretext pentru a oculta aceste practici. Mă opresc aici, domnule președinte, și uh, aștept de asemenea din partea tuturor colegilor uh, observații legate de aceste amendamente. Mulțumesc! Thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Nimeni nu dorește să ia cuvântul. Între timp, mă întreb dacă comisia dorește să intervină. Nu, se pare că nu. A fost, prin urmare, o analiză foarte succintă a amendamentelor, <laughs> trebuie să spun. Trecem, prin urmare, la punctul, uh, nu a fost, punctul 25 și trecem la punctul 35 și trecem la diverse. Aici sunt două puncte și cred că domnul Anderson ni le va prezenta. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. E vorba de o analiză a unui proiect de raport, sau mai degrabă două proiecte de raport. E vorba de punerea în aplicare a acordului de la Marrakesh. Din câte știți, cu siguranță, acest acord de la Marrakesh se referă la accesul la cărți într-un mod accesibil pentru persoanele care au dificultăți de vedere, mai ales pentru acele persoane care au ratificat respectivul acord. 25 de țări, India, Australia, Brazilia, Mexico și așa mai departe, au ratificat deja acest acord. El a intrat în vigoare, dar Uniunea Europeană nu l-a ratificat deocamdată. Una din probleme ține de certuri la Consiliu. Sper că se va remedia cât se poate de repede această problemă. Comisia a propus uh, punerea în aplicare a unei directive și tocmai la asta se referă aceste rapoarte. Foarte pe scurt, pentru că am înțeles că ar trebui să fim succinți și aici. Comisia a venit cu propuneri destul de bune, destul de echilibrate, referitoare la o punere în aplicare care funcționează. Am, bineînțeles, amendamente, număr de 8, care întărește mesajul și traduce uh, limbajul acordului de la Marrakesh în textul de punere în aplicare. Cam 25% din amendamentele mele se referă la introducerea unei trimiteri la regulamentul general privind protecția datelor. După cum vă spuneam, din partea mea, amendamentele sunt în număr de 8, este un număr redus de amendamente și este o procedură, procedură accelerată. E o procedură accelerată menită să uh, exercită presiunea asupra Consiliului, astfel încât acesta să reacționeze în sfârșit asupra tratatului de la Marrakesh. Am înțeles că Ample, Petty și Cont vor uh, veni cu avize. Vom organiza o audiere pe 30 ianuarie. Termenul limită pentru amendamente este 15 decembrie conform notițelor mele, și sperăm un vot pe 31 ianuarie. Unul din amendamentele mele este, după părerea mea, cel mai important. E vorba de amendamentul 2 asupra directivei menit să, întărească, să întărească mesajul considerentului 11. Acesta afirmă că statelor membre nu ar trebui să, le, eh, să li se permită să impună eh, restricții suplimentare asupra aplicării tratatului de la Marrakesh. Amendamentul meu întărește acest mesaj. Asemenea, restricții suplimentare ar risca să contravină excepțiile prevăzute în tratat și să contravină obiectivului de a facilita uh, schimbul transfrontalier de opere culturale. S-a discutat de introducerea unor proceduri birocratice pentru verificările an, mm, prealabile pentru ca aceste persoane să desfășoare aceste verificări prealabile pentru a se asigura că respectivele opere culturale nu urmăresc un scop comercial, lucru care ar îngreuna considerabil folosirea tratatului. Propunerea comisiei e bună, iar amendamentele membrilor uh, urmăresc să întărească mesajul că propunerea e bună. Nu ar trebui să subminăm tratatul de la Marrakesh, transformându-l într-unul imposibil de folosit. Trebuie să ne amintim de uh, însăși existența acestui tratat și anume că nu suntem uh, o piață comercială pentru cele bunuri culturale destinate a persoanelor nevăzătoare. Iată tot ce aveam de spus. Mulțumesc foarte mult. Comisia dorește să ia cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, am să fiu cât se poate de succintă pentru... Uh, am, am să încep prin ai mulțumi domnului Anderson și, în general, am mulțumit Parlamentului European pentru rolul foarte activ pe care l-au jucat în procesul de adoptare, iar acum de ratificare a tratatului de la Marrakech. Sprijinul Parlamentului este foarte important pentru Comisie și am încredere că Parlamentul va face tot ce îi stă în putință pentru ca acest dosar să ajungă la destinația sa finală și anume ca acest uh, tratat uh, să ajungă cât se poate de repede la Geneva. După cum a afirmat și raportorul, lucrăm uh, pe două fronturi paralele pe de o parte e vorba de ratificarea tratatului, iar pe de altă parte e vorba de punerea în aplicare a tratatului. În fața dumneavoastră, astăzi aveți acea parte referitoare la punerea în aplicare a tratatului. Din câte știți, ratificarea fusese deja propusă de Comisia Consiliului în octombrie 2014, din păcate, Uh, e întoi o discuție referitoare la natura competențelor și am solicitat avizul CEJ. Sperăm să îl primim cât se poate de repede. Bineînțeles, dincolo de toate acestea, trebuie să discutăm despre punerea în aplicare și pachetul pe care îl aveți în fața dumneavoastră o propunere legislativă dublă, e o directivă privind și un regulament, pentru că trebuie să facem două lucruri diferite, să ne asigurăm pe de-o parte că există o excepție obligatorie prevăzută în legislația statelor membre în avantajul um, acelor persoane nevăzătoare sau cu dificultăți de vedere și să ne asigurăm că putem uh, elimina cel format uh, referitor la um, posibilitatea de a ieși din obligația uh, de tipărire, iar un element nou să facem un schimb între statele membre ale Uniunii Europene și alte țări care au ratificat respectivul tratat um, în ceea ce privește bunurile culturale în acest format special. Nu am să intru în uh, detalii pentru că cu siguranță Parlamentul le cunoaște în detaliu. Doresc doar să scot în evidență că este o excepție, e un caz evident uh, unde piața a eșuat. Nu există o piață pentru acest format special necesar pentru persoanele nevăzătoare. E o excepție specifică cu caracter țintit Iată de ce Comisia a dorit să păstreze spiritul tratatului, a negociat îndelung și nu a dorit să adauge condiții speciale sau uh, condiții greoaie care în cele din urmă ar fi în dezavantajul uh, caracterului accesibil al cărților cu format special pentru persoanele cu dificultăți de vedere în acele state care au ratificat tratatul. Consiliul lucrează de asemenea în, uh, sub îndrumarea președinției slovace. S-au făcut progrese la grupul de lucru al Consiliului și cred că putem spune că propunerea pe care a pus-o Comisia pe masa Consiliului după 14 septembrie, acestea două sunt cele care au fost uh, discutate pe îndelete, Evident, acum Parlamentul aplică presiune suplimentară, mergând foarte repede și credem că ar putea să fie în avantajul finalizării rapide a procesului. Încă o dată, vă mulțumesc și vă spun că ne aflăm la dispoziția Parlamentului pentru a discuta propunerile, orice vă interesează, inclusiv acele aspecte tehnice și așteptăm cu mare interes discuțiile viitoare. Mulțumesc! Mulțumesc, nu există solicitări, putem considera acest punct ca fiind finalizat. Vom continua acum cu o întâlnire cu ușile închise. Următorul punct este întâlnirea coordonatorilor. Rog, prin urmare, toate persoanele care, toate, care nu au dreptul de a fi în sală să părăsească sala. Mulțumesc! Sper că ne vom vedea totuși la 18.30 uh, la mica agapă organizată de această comisie.